și multe subiecte de abordat. Haideți să începem. În câteva minute și ceilalți membri ai Comisiei ni se vor alătura. Deci, bună dimineața! Adoptarea ordinii de zi, a proiectului de ordin de zi, aveți acest uh, proiect. Dacă nu există obiecții, considerăm ordinea de zi adoptată. Aș spune totuși că la punctul 14, relații comerciale și economice cu Turcia, la cererea domnului Kazak, acest punct va fi mutat în locul punctului 12, iar punctul 12 va fi discutat după 13. E doar o schimbare a ordinii subiectelor de pe ordinea de zi. pe care trebuie să le discutăm astăzi. Acum anunțurile președinției. Trebuie să vă informez că întâlnirea noastră va fi difuzată în direct pe internet. Întâlnirea extraordinară de pe 8 februarie de la Strasburg în care vom discuta implicațiile tratatului de la Lisabona asupra activității comisiei noastre. Uh, vom primi o informare din partea parlamentarilor care au uh, participat la Convenția Constituțională Europeană. Întâlnirea va începe la 9 dimineața, la 9 seara. Uh, această modificare se datorează unei reuniuni a președinților de comisii și a trebuit să devansăm, să, să amânăm întâlnirea noastră din cauza acestei întâlniri de la 6 și jumătate. Uh, aveți o listă de corespondență care a fost inclusă în uh, mapele dumneavoastră. Vreau să știu dacă există comentarii. Dacă ele există, le veți adresa secretariatului și în final uh, Aș vrea să vă spun că Michael Topping este alături de noi astăzi. El este administrator uh, al uh, secretariatului nostru. El a fost uh, transferat la biroul nostru uh, parlamentar al Parlamentului European din Washington uh, DC. Și va pleca, uh, va părăsi secretariatul nostru. Deci, în numele Comisiei, cred că vorbesc în numele tuturor, vreau să Îi transmit lui Michael uh, cele mai bune urări în legătură cu această mutare importantă în cariera sa și să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru noi în cadrul secretariatului. E o pierdere pentru noi, dar totuși felicitări, Michael. Um, minutes of... Procesul verbal al întâlnirii din 10 decembrie anul trecut. Cunoașteți uh, acest uh, proces verbal și am să-l consider adoptat dacă nu există comentarii înainte de finalul acestei reuniuni. Point four of agenda. Established... La punctul 4 de pe uh, ordinea de zi, stabilirea unor instrumente financiare, înființarea unor instrumente financiare pentru cooperare cu țările industrializate. Raportor este colegul nostru Helmut Scholz. E vorba de modificarea regulamentului 1934 pe 2006. Deci sarcina noastră este să discutăm proiectul de aviz. În primul rând, pentru că am discutat uh, cererea uh, DV de a se asocia, ca și comisia asociată, trebuie să vă informez că la ultima conferință a președinților de comisii, problema a fost uh, amânată, nu s-a luat încă nicio decizie. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că la ultima noastră întâlnire vă informam că am convenit uh, un uh, calendar comun cu Comisia AFET, care și ea este Comisia Asociată. Din păcate, au apărut uh, întârzieri la întocmirea avizului, uh, proiectului de aviz al AFE, ceea ce înseamnă că ei nu vor putea vota pe 23 februarie, așa cum s-a convenit. Dacă Comisia AFET amână acest vot, cum uh, pare să fie probabil, s-ar, trebui, s-ar putea să trebuiască să amânăm și noi votul nostru însă termenul nostru pentru depunerea de amendamente este 15 februarie, ora 5 după amiază. În al treilea rând, în ceea ce privește participarea la dialogul tripartit va fi discutată mai târziu în întâlnirea coordonatorilor. Deci aș vrea să dau acum cuvântul domnului Helmut Scholz, raportor, care își va prezenta proiectul de raport. Helmut? Mulțumesc, domnule președinte. Nu este pentru prima dată că uh, analizăm acest subiect și doresc să mulțumesc colegelor și colegilor din comisia noastră și raportorilor din umbră pentru colaborarea lor și colaboratorilor lor le mulțumesc și secretariatului nostru pentru că am încercat cu toții să tratăm problematica aceasta care inițial mie mi s-a părut că este puțin tehnică. A fost nevoie de o restructurare a temeiului juridic pentru acest instrument. ne-am întâlnit deja în noiembrie pentru a discuta puțin despre modul în care vom orienta uh, problemele de conținut ale acestei teme. Propunerea Comisiei dorește să extindă aria geografică în care va fi aplicabilă această uh, decizie privind uh, instrumentul ICI și am inut seamă de această dorință. Acest instrument trebuie să corespundă mai bine măsurilor care ar urma să fie luate și să facă lucrurile mai controlabile. Mai ales ținând seama de faptul că împreună cu tratatul de la Lisabona Parlamentul European va avea mai mulți prieteni uh, în ce privește preocupările noastre de colaborare. Am încercat să uh, găsesc și o bază financiară pentru acest instrument și baza juridică ă, trebuie să fie adaptată prevederilor tratatului de la Lisabona. Aș dori în mod special să vă atrag atenția asupra unui, a, unor amendamente, amendamentele 24 și 25 din ă, proiectul care se află în fața dumneavoastră, am încercat, cu sprijinul Serviciului Juridic al Parlamentului European, să uh, găsesc o definiție pentru uh, uh, acele delegating acts. Vreau să vă atrag atenția că este vorba despre o variantă de tranziție până vom găsi o formulare definitivă de acord cu celelalte comisii, în baza și a consultărilor care vor avea loc cu Consiliul și cu Comisia. Din partea Comisiei și a Consiliului până acum nu există un acord uh, în termen general privind aceste delegating acts. Dar în cadrul negocierilor care vor avea loc, uh, probabil că se va uh, obține acel acord. Coordonatorii trebuie să cadă de acord. În ce privește denumirea și orientarea acestui instrument, vreau să uh, vă invit să vă spuneți părerea. Uh, dorim să păstrăm denumirea acestui instrument așa cum este ea concepută acum sau ținem seama de o propunere care s-a făcut uh, în Comisia AFET care încearcă să lărgească puțin aria de aplicare a acestui instrument pentru a se folosi de el în strategia de politică externă. Deci va trebui să medităm și asupra acestui lucru. V-aș propune să încercăm să uh, păstrăm însă formula uh, pe care am găsit-o eu. Ieri uh, am mai discutat puțin și despre termenele pe care ar trebui să le respectăm, dar în interesul aplicării cât mai rapide a acestui instrument, ar trebui să ținem uh, seama de reperele uh, pe care ni le-am propus inițial. Poate că încercăm să păstrăm data de 23 februarie ca fiind ziua în care uh, se va vota și în afet în legătură cu avizul, ceea ce ar permite să ne respectăm termenele propuse inițial. Și acest instrument uh, probabil că Uh, cel mai devreme în uh, perioada verii ar putea să devină aplicabil. Orice amânare deja ne împinge spre finele anului 2010. Deci ar trebui să ne gândim și la aceste aspecte. Acestea ar fi observațiile mele introductive și v-aș fi recunoscător dacă uh, ați avea sugestii suplimentare. Mulțumesc pentru această introducere. Aveți proiectul de raport în dosarele dumneavoastră. Dau acum cuvântul uh, raportorilor din umbră. Începem uh, cu doamna Guesthardt de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Scholz pentru foarte bună colaborare am discutat de mai multe ori până acum despre acest raport și cred că în final uh, e foarte bine dacă putem să ne servim acum de noua bază pe care ne oferă tratatul de la Lisabona. Aceasta este contextul, situația care mi se pare a fi una benefică. Iar în ce privește termenele, dacă AFET va reuși să voteze în legătură cu avizul. Ar fi foarte bine, dar și eu sunt membru supleant în AFET, știu care uh, este ordinea de zi pentru reuniunea aceea și s-ar putea întâmpla să apară aici o întârziere. Dar cred că n-ar fi chiar o catastrofă dacă am întârzia puțin punerea în aplicare a instrumentului. Sigur, cu cât mai repede, cu atât mai bine, dar în același timp trebuie totul să fie gândit foarte temeinic. Aș vrea să mă refer la trei aspecte. Primul punct. Chestiunea finanțării. În justificare, se spune sub titlul Mijloace financiare suplimentare că finanțarea Uh, pentru țările în curs de dezvoltare care vor beneficia de acest uh, instrument uh, nu trebuie să se suprapună cu alte fonduri pentru dezvoltare. Mi se pare că ar trebui să știm foarte clar care vor fi țările în curs de dezvoltare care vor fi cuprinse în acest program și care să nu se supună criteriilor ODA dacă ă, vom avea aici coșuri diferite, oricum ele trebuie să fie foarte pline cu bani pentru a putea, într-adevăr, să facem ceea ce ne propunem, dar trebuie să mai discutăm. Punctul 2. Amendamentul 23. Mie, ă, mi se pare că este un aspect ă, minor în comparație cu problemele finanțării raportorul își dorește un raport anual minuțios. Această obligativitate de a raporta și cu rapoartele comisiei, în general, pot să vă spun că um, am o experiență îndelungată. Niciodată nu vom obține la timp aceste rapoarte pentru a putea să le analizăm uh, minuțios. Eu cred că uh, acest cuvânt minuțios trebuie să dispară din acest amendament. Eu cred de altfel că raportări la un interval de doi ani mi s-ar părea a fi o soluție mai realistă. Vom avea uh, posibilitatea să privim puțin și în spatele cortinei ce se întâmplă. În al treilea rând, în legătură cu uh, trilogul, noi ar trebui să colaborăm cu Consiliul, mi s-ar părea de la sine înțeles, mă întreb de ce n-a fost posibil acest lucru încă de la bun început. Oricum, lucrurile acum s-au îndreptat și cred că în acest context nu aș spune de la bun început că Uh, nu uh, doresc Consiliul și Comisia să discute despre această problematică a uh, Delegating Acts, ci eu cred că opiniile între Parlament și celelalte două instituții sunt destul de îndepărtate și ar trebui să găsim o bază de lucru uh, comună, pentru că dacă uh, dăm din mână um, această bază, s-ar putea în anul următor să avem probleme. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Casista. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e a treia oară când uh, discutăm despre amendarea acestui instrument financiar și nu prea avem nevoie să mai adăugăm multe la, ce la cele ce s-au spus deja. Apreciez um, um, activitatea domnului Scholz și relațiile pe care le-a stabilit cu celelalte grupuri prin intermediul raportorilor din umbră pentru a reuși să ajungă la un acord privind obiectivele sale. Și cred că acum putem spune că uh, lucrurile stau bine și să trecem mai departe la altceva. În ceea ce privește implicarea Comisiei AFET Bineînțeles, uh, înțeleg solicitările lor, dar acest lucru ține mai mult de relații între comitii, între, mă scuzați, comisii la nivelul Parlamentului și noi nu prea avem uh, de ce să ne spunem cuvântul aici. În ceea ce privește conținutul, aș dori să vă spun că sunt de acord cu ce a spus domnul Scholz despre finanțare. Sunt de părere că acest lucru joacă un rol crucial are dreptate că Comisia dorea să extindă acest regulament și pentru alte țări, fiindcă, iată, lumea este în schimbare rapidă. Există țări în această lume care sunt în același timp țări emergente, dar și țări în curs de dezvoltare, țări care uh, penetrează repede piața mondială. Trebuie să ținem cont de acest lucru, pentru că acest lucru este în interesul uh, economic și strategic al Uniunii Europene. Dar haideți să nu uităm că, în egală măsură, există alte țări în cadrul aceluiași grup de la care m-am referit, Iar aceste țări sunt lovite de sărăcie și nu putem să, luăm, uh, să le luăm uh, resursele alocate. Uniunea Europeană, pe bună dreptate, este mândră de faptul că este principalul, uh, fondat, uh, principalul finanțator uh, al dezvoltării în lumea întreagă. Dar dacă dorim să păstrăm acest rol, nu putem să retragem fonduri care finanțează dezvoltarea industrială a acest, care este adresată de acest instrument. Iată de ce trebuie ca acțiunile noastre să fie mai bine țintite în cadrul acestui regulament. Ceea ce mă aduce la prima um, întrebare, care se referă la politică și nu doar la chestiuni financiare. Trebuie să, ca lucrurile să fie foarte clare. La fel de important, după părerea mea, este um, să reamintim aici rolul Parlamentului. Și aici mă refer la, ce, la o chestiune menționată de de antevorbitorul meu și, bineînțeles, uh, respect dreptul la opinia fiecăruia, dar aș dori să reamintesc antevorbitorului meu că noi suntem cei care am dorit ca tratatul de la Lisabona să fie pus în aplicare în, uh, în sistemul democratic și legislativ al Uniunii Europene în spiritul în care a fost conceput inițial. Ceea ce înseamnă că trebuie ca și celelalte instituții să facă un efort, mai ales Comisia. Acestea trebuie să-și dea seama că acesta este un moment de răscruce în relațiile interinstituționale, astfel încât uh, să nu uh, fie considerată o povară când este vorba despre relații mai strânse între Parlament și Comisie. Același lucru este valabil și pentru Consiliu. Nu știu dacă cuvântul minuțios este cel mai potrivit, poate și altul, dar avem nevoie o relație mai strânsă, un mai mare grad de răspundere din partea uh, organului executiv către organul legislativ. Aceasta este, după părerea mea, baza unei relații interinstituționale corecte conform tratatului de la Lisabona. Iată, deci, uh, trebuie să avem ceva mult mai precis decât răspunsurile generale pe care le primim de la Comisie la acest fel de întrebări. În ceea ce privește amendamentele 10 și 11, aici se face referire la IMM-uri. Și uh, rolul pe care ar putea să-l joace în cooperare economică internaționale. Acest lucru este foarte pertinent și ar trebui să se bucure de sprijinul nostru. Ceea ce mă aduce în cele din urmă la amendamentul numărul 5. Din punct de vedere obiectiv, îmi dau seama că scopul acestui amendament este lămurirea unor chestiuni, dar er, er, rezultatul său este exact invers. Uniunea Europeană trebuie să acționeze în conformitate cu valorile sale fundamentale. Acest lucru poate că pare evident, dar este bine să îl reamintim din când în când. Dar uh, nu este totuși atât de evident faptul că această listă de țări suplimentare care au fost adăugate acestui, acestui instrument financiar, bineînțeles, această, pe această listă se regăsesc și țări uh, cu care nu cred că împărtășim uh, principii și valori fundamentale. Poate că avem unele interese strategice, dar uh, nu cred că eu unul am ceva uh, în comun cu principiile și sistemul pe, uh, pe care se bazează China la ora actuală. Nu avem nimic în comun, ci poate o idee vagă de, de umanitate, dar cu oamenii, nici de cum cu Uh, regimul și uh, la fel uh, aș putea să spun despre 150 de țări din întreaga lume. Este vorba de țări care nu au un sistem democratic de guvernare, țări care care nu respectă Declarația Universală a Drepturilor om, Omului, dar putem oare să spunem că nu avem un interes strategic aici cu aceste țări? Bineînțeles că nu, dar în momentul în care acționăm, în momentul în care fac, finanțăm, dorim ca în schimbul acestei finanțări să se respecte drepturile omului sau să existe o abordare mai bună în ceea ce privește valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Bineînțeles, articolul 220 al tratatului intră în vigoare în ceea ce privește uh, principiile fundamentale, uh, astfel încât um, după părerea mea, acest cadru de referință este unul suficient pentru a putea spune că Uh, textul nu poate fi aprobat în forma actuală fără acest amendament. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, aveți această listă despre care am vorbit. Vă rog foarte mult să fiți succinți. Dau cuvântul doamnei Maria Sarnez din partea ALDE. Se pare că nu este aici. Îi dau acum cuvântul um, reprezentantului Verzilor, care nu este aici. Uh, dau cuvântul um, reprezentantului ECR. Se pare că nu sunt aici, astfel încât trecem la reprezentantul Comisiei. Eu voi fi foarte scurt. Eu am o îngrijorare legată de politizarea <clears throat> comerțului. Suntem pentru comerț liber, pentru că acesta îmbogățește oamenii și uh, face ca lumea să fie un, uh, un loc mai bun. Deci, uh, când vorbim de instrumente financiare pentru încurajarea comerțului, sunt pentru, dar mă îngrijorează această politizare a comerțului. Pentru că <clears throat> Am să mă refer aici la amendamentul numărul 2, care se referă la libertăți și drepturi fundamentale, amendamentul 5, care spune că comunitatea dorește să-și promoveze valorile. Sigur că toți avem valori, toți uh, suntem democrați, dar, după cum știm, drepturile omului, indiferent ce Uh, ar uh, spune unii sunt sau nu sunt respectate într-un anumit moment. Uh, sigur că și domnul președinte Chavez din Venezuela ar putea susține că se, se descrie pe sine ca un promotor și un apărător al drepturilor omului, în același timp însă gesturile sale vorbesc despre contrariul. Deci nu știu de ce vorbim despre probleme politice atunci când uh, e vorba de instrumente de finanțare. Acestea sunt instrumente tehnice și nu ar trebui să fie uh, instrumente de mijloace de promovare a unor interese politice. Mulțumesc. Aș uh, vrea să vă spun că ceea ce am auzit, tocmai am auzit, este inacceptabil dacă a face politică înseamnă Uh, respectul uh, drepturilor sindicale, respectul drepturilor omului, uh, dar eu sunt parlament, un parlamentar care face politică. Dacă considerăm că fericirea consumatorului englez trebuie sprijinită pe uh, eforturile uh, depuse în sărăcie de uh, zeci de, de milioane de oameni uh, în alte locuri de pe această planetă, atunci cred că nu putem comunica eficient. Dau acum, mulțumesc, dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Reprezint DG Relex Comisia salută proiectul de aviz al domnului Scholz uh, și mulțumim foarte mult pentru un spirit constructiv în care a lucrat în cooperare strânsă cu uh, Comisia. Apreciem uh, acest lucru și sperăm că această cooperare va continua la fel. Aș m-aș limita în comentariile mele la două chestiuni. În primul rând, aș vrea să exprim faptul că noi la Comisie avem unele preocupări legate de calendar. După cum știți, scopul acestei propuneri a fost să putem uh, finanța anumite proiecte care sunt în interesul Uniunii în statele uh, vizate și pe care Parlamentul a uh, spus că nu le mai putem finanța sub programul de ajutor pentru dezvoltare. Dar am vrea să continuăm finanțarea acestor proiecte din ianuarie încolo deci orice întârziere ne preocupă foarte mult uh, în legătură cu calendarul. Pentru că documentele pentru uh, exercițiul bugetar viitor trebuie pregătite din timp și de aceea data adoptării acestui uh, aviz este foarte importantă. Vom lucra împreună cu domnul Scholz și îl vom ajuta să își atingă țintele legate de data adoptării. În legătură cu amendamentele, am uh, luat în considerare uh, amendamentele domnului Scholz uh, cu grijă la comisie. N-am să comentez acum, dar vreau să spun doar că suntem la dispoziția domnului Scholz și uh, uh, raportorului Comisiei Asociate AFET pentru a uh, negocia aceste amendamente în scopul grăbirii procedurii. În ceea ce privește comitologia, cred că reprezentanții Comisiei au mai spus acest lucru în această comisie. Noi ne-am uh, exprimat poziția și este clar că există o diferență de păreri din punct de vedere uh, juridic între Comisie și Consiliu, dar și între Comisie și Parlament. Parlamentul a adoptat aceeași uh, um, atitudine în toate comisiile și acest aspect trebuie Uh, rezolvat uh, în mod uh, orizontal printr-un dialog trilateral. N-am să intru acum în detaliile acestor diferențe de opinie, dar este destul să spun că Comisia înțelege faptul că nu întotdeauna documentele strategice întocmite de Comisie pot fi uh, considerate ca delegated acts. Nu sunt obligatorii din punct de vedere uh, juridic. Uh, și asta ține de interpretarea articolului 219 din tratat. Cred că problema nu este să discutăm cuvânt cu cuvânt amendamentele, ci să ne referim la principii. S-a spus aici de asemenea că Consiliul și Comisia nu doresc să discute despre această problemă. Vreau să vă contrazic. Noi vrem să găsim soluții, facem tot ce putem pentru a găsi soluții la această problemă, vom lua parte la dialogul tripartit și vom face tot ce stă în puterea noastră pentru a facilita un acord între Parlament și Consiliu pe această temă. Vom continua uh, de aceea cooperarea cu domnul uh, Schulz pentru găsirea unui acord înainte de votul Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, văd că nu e vorba doar de diferențe între noi și Comisie, ci și în rândurile noastre există diver, opinii divergente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru observațiile, opiniile exprimate în legătură cu acest proiect de raport și pentru opinia formulată de comisie. Am încercat, când a fost vorba despre obiectivele strategice, să pun în evidență faptul că, bineînțeles, avem interese strategice în calitate de Uniune Europeană, unul din interesele strategice ar fi ca acele lucruri care țin de drepturile fundamentale, drepturile omului, drepturile sindicale, să fie stimulate prin cooperarea economică în țările cu care avem asemenea schimburi. De aceea am optat pentru această formulare. Ar trebui să mai uh, privesc puțin uh, formularea din engleză, oricum în germană este limpede. Uh, trebuie să devină evident care este direcția în care dorim noi să acționăm și să cooperăm. În al doilea rând, în legătură cu situația juridică, cred că ă, trebuie să cădem de acord. Există opinii diferite între Comisie, Consiliu și Parlament și în, inclusiv în ce privește aplicarea tratatului de la Lisabona. Eu sunt consecvent în favoarea unei abordări comunitare a bazei legislative și a tuturor instrumentelor de cooperare și cred că va fi posibil ca la un moment dat cele trei instituții din Uniunea Europeană să ajungă la un numitor comun pentru a găsi soluții uh, în negocieri. În al treilea rând, eu însumi sunt uh, interesat să se respecte termenele și voi încerca și în colaborarea mea cu Uh, doamna Lochbiller de la Comisia Asociată să cooperez pentru a putea să rezolvăm această problemă și, și să ne respectăm termenele. Mulțumesc. Asta încheie dezbaterea. Amendamentele pot fi propuse până pe 15 februarie și pe 16 sau 17 martie vom vota în această comisie. Trecem acum la punctul 5 din agenda noastră, asistență macrofinanciară pentru Ucraina și um, vom analiza proiectul de raport care este al meu. După cum știți, propunerea din partea Comisiei uh, Uh, se referea la uh, consultări și la uh, procedura de consultare, dar între timp a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și singura comunicare se va schimba în sensul că noua bază legislativă va fi articolul 212 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Asta înseamnă că vom avea anumite proceduri legislative. Această modificare încă nu a fost operată. Iar această modificare va necesita timp. Am pregătit un proiect de raport și aș face următoarele comentarii în prezentarea acestui proiect susțin prevederea privind asistența financiară pentru Ucraina în principiu. Pentru că este o țară care este un partener important al Uniunii Europene și necesită o asemenea asistență, dar în practică trebuie să fim siguri că acest împrumut de 500 de milioane de euro va fi uh, acordat de către Comisie, în măsura în care uh, condițiile, premisele uh, vor fi îndeplinite de către partea ucraineană. Noi am acordat în 2002 o asistență în valoare de 10 milioane de euro Din păcate, rambursările nu uh, au fost efectuate conform așteptărilor din partea Ucrainei. Și eu spun că uh, uh ar trebui să creăm uh, condiții stricte pentru rambursarea acestui nou credit. Noi în Parlament însă nu știm exact care au fost vechile condiții și care ar trebui să fie noile condiții. Trebuie să avem încredere în competența Comisiei în această problemă. Dar este nevoie de negocierea unor acorduri. Eu cred că Parlamentul nu trebuie să preia din partea Comisiei rolul de a stabili noile condiții. Dar trebuie să existe claritate, transparență și uh, posibilitate de control, totuși, pe care să le exercite Comisia. Am propus o serie întreagă de amendamente care să întărească rolul Parlamentului în ce privește uh, și feedback-ul care trebuie să ne fie furnizat. Nu voi intra în alte amănunte. Voi da cuvântul raportorilor din umbră, din partea grupului PPE, domnul Iuliu Winkler. Thank you, thank you very much, Chair. Ah, uh, I uh, will be also brief. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu și eu subcint, dat fiind că în ultimele uh, două, trei luni am avut al uh, patrulea sau al cincelea acord de acest fel, vreau în primul rând să subliniez buna cooperare cu secretariatul, de care m-am bucurat în uh, prima fază de pregătire a vizului. Um, am luat notă de amendamentele dumneavoastră, domnule președinte, cred că sunt foarte binevenite și aș dori să um, menționez câteva lucruri. În primul rând, uh, în um, în explicație se face referire la Ucraina, în expunerea de motive se vorbește despre Ucraina nu doar ca partener strategic al Uniunii Europene, ci și ca o uh, țară potențial candidată la aderare la Uniunea Europeană, lucru foarte important pentru că, bineînțeles, este o chestiune politică, nu o să intru acum în foarte uh, multe detalii, nu o să intru în dezbatere cu stimații mei colegi, dar cred că este foarte important ca valorile noastre să țină de chestiuni economice și comerciale, pentru că acestea sunt uh, vehicule foarte bune pentru principii de drepturile omului și de bună guvernanță politică. Ceea ce mă aduce la amendamentul cu privire la condițiile care ar trebui să fie aferente asistenței macrofinanciare. O să vă spun că sprijin într totul ideea că trebuie să existe o consolidare a transparenței și a răspunderii. Din uh, păcate, trebuie să vă spun că situația la ora actuală este că s-a ajuns la un acord cu FMI și Banca Mondială. Eu vin din România și pot să vă spun că sunt dezbateri aprinse privind orice orice acord cu orice țară, acest lucru este valabil pentru toate statele membre, pentru alte țări aici este vorba despre transparență și răspundere. Uh, Uh, chestiuni care merg mână în mână cu eficiența asistenței acordate și uh, folosirea acesteia. Există, iată, deci, uh, foarte multe chestiuni care au legătură cu relația oricărei țări din lume cu organizațiile financiare internaționale și cu Uniunea Europeană. Aceste chestiuni sunt foarte dezbătute și cred că sporirea transparenței și răspunderii uh, orice acord la care putem ajunge cu Comisia pentru a avea informații de bază privind condiții, condițiile și evoluția în timp a acestor condiții, pentru că cred că uh, în acest fel am putea uh, vedea dacă aceste condiții uh, Um, au efect benefic asupra economiei Ucrainei în acest caz sau asupra economiei oricărei țări care beneficiază de acest fel de asistență financiară. Iată, deci, cred că uh, trebuie și putem să conlucrăm cu Comisia în uh, înspre găsirea unor, unor uh, modalități de a spori transparența în aceste chestiuni. În cele din urmă, O chestiune care merge în aceeași linie o reprezintă faptul că avem nevoie de transparență a gestionării acestor, acestor relații și um, a acordării acestor uh, ajutoare financiare care se regăsesc și în amendamentele dumneavoastră, domnule președinte, sunt chestiuni cu care sunt într totul de acord. Mulțumesc foarte mult, uh, spune domnul președinte, ceilalți raportori din umbră nu sunt prezenți. Dacă nu mai dorește nimeni să Dorește cineva să ia cuvântul? O chestiune de amănunt uh, pentru comisie, poate ar putea să-mi răspundă uh, să-mi răspundă și în scris, pentru că nu aveam mult timp la dispoziție. Se spune aici uh, că Comisia propune acordarea de asistență macrofinanciară în valoare de maximum 500 de milioane de euro. Comisia va fi împuternicită să o împrumute pe piețele de capital sau de la instituții financiare. Aș dori să-mi spună Comisia, sau să-mi răspundă în scris, cum va funcționa acest mecanism și în ce măsură contribuabilii net europeni vor ajunge să scoată bani din buzunarele lor. Dar vă rog să-mi răspundeți în scris. Uh, să-mi, răs- să dați un răspuns uh, foarte detaliat al modului în care se va desfășura acest uh, împrumut și care sunt garanțiile pe care trebuie să le ofere Comisia pentru a obține un astfel de împrumut pe piețele de capital și care sunt ratele dobânzii pe care le va plăti Comisia. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, cred că este o procedură standard, dar uh, profit de această ocazie pentru a da cuvântul reprezentantului Comisiei Domnul Lucas Amitiatis, dacă doriți să răspundeți la această chestiune și să faceți câteva observații privind proiectul de raport. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru includerea acestui punct pe ordinea de zi și mulțumesc foarte mult uh, pentru rapiditatea cu care ați pregătit acest raport și ați uh, solicitat uh, amendamente. Acestea sunt foarte folositoare. Uh, se împart în trei categorii. În primul rând, cele care se referă la mențiunile juridice, aspectele juridice care țin de noul tratat, cu care, bineînțeles, nu avem nicio problemă. Se face referire și la aspecte juridice și procedurale cu privire la noul raport și referiri la schimbările instituționale cu privire la noul tratat. Aceste două categorii, cele două categorii din urmă, uh, necesită mai multă analiză. Ne bucurăm că nu s-a modificat uh, conținutul propunerii noastre, pentru care vă adresăm mulțumiri, dar uh, aceste două ultime categorii de amendamente, după cum știți, Acum acestea sunt uh, analizate de comisie pentru că reprezintă aspecte politice. Dat fiind, uh, um, iată motivul pentru care nu putem să vă răspundem astăzi, dar dorim să avem uh, o cooperare constructivă cu dumneavoastră și cu Consiliul pentru a ajunge la un compromis rezonabil, o soluție decentă care să ne permită să ajungem la un text pe care toate părțile implicate să le accepte, pentru că este vorba de un nou uh, un nou caz în conformitate cu tratatul nou, astfel încât trebuie să găsim o abordare potrivită. Nu cred că trebuie să intru în uh, foarte multe detalii cu privire la amendamente. Înțeleg că nu doriți acest lucru. În ceea ce privește uh, Acest Omnibus Act, acesta nu este prezent, nu, nu-l avem încă, dar va, îl vom avea în următoarele zile, reprezentând o completare care, pe care sperăm să o avem cât mai curând uh, la dispoziție, astfel încât uh, cred că puteți uh, începe activitatea înainte de a avea propunerea formală a comisie și sperăm uh, să ajungem la un text care, care să fim cu toții de acord. În ceea ce privește uh, întrebarea adresată, da, acesta nu este un grant, nu vine din uh, bugetul comisiei, ci uh, comisia împrumută de pe piețele de capital și, și apoi uh, Um, acești bani ajung la țara care are nevoie. Deci uh, nu este vorba de bani luați din bugetul Uniunii Europene către o anumită țară. Um, avem doar un efect indirect aici prin mecanismul de garantare, iar această schemă de garantare este una eșalonată pe mai mult timp, astfel încât, cum spuneam, nu avem uh, o implicare directă bugetară. Domnule președinte, întrebarea se referea la mm, mecanismele Acum, la modul în care, se desfăș- în care funcționează aceste mecanisme și care va fi situația pe, în viitorul apropiat. Am înțeles că nu, banii nu vin din bugetul Uniunii Europene, dar aceasta este o modalitate de a, de a finanța fără a lua bani din bugetul european, pentru că pe mine mă interesează cum funcționează acest mecanism, asta în numele uh, cetățenilor britanici. Și vă rog foarte mult, uh, vă rog cu tot respectul, să îmi dați un răspuns în scris. Bineînțeles, și astfel uh, puteți informa și ceilalți membri ai comisiei. Domnul președinte, a, um, vorbitorul. Cred că și alți membri ai comisiei ar dori să știe dacă se pot uh, face finanțări fără costuri, pentru că se pare că acest lucru, uh, aceasta este uh, aluzia dumneavoastră. Cred că în acest caz ar, sunt și alți membri ai comisiei care ar dori să știe cum putem să dăm bani fără să ne coste nimic. Ar vrea totuși să știu cum funcționează acest mecanism în, în detaliu. Da, mulțumim. mulțumesc foarte mult. Vă voi transmite informații complete, detaliate pe această temă. Vă pot spune însă acum câteva uh, aspecte însă foarte importante. Comisia merge pe piața de capital. Face un împrumut, de obicei acest lucru în, sub formă de cap de acțiuni. de uh, eurobonduri. Acestea uh, se transformă în bani. Iar în ceea ce privește rata dobânzii, în ceea, conform ultimelor uh, informații din partea serviciilor noastre care se ocupă cu așa ceva, acesta este undeva în jur de 4%. De acest împrumut sigur că va avea un, uh, un cost uh, în ceea, în ceea ce privește dobânda. Dobânda va fi plătită de către Uh, Uniunea Europeană către investitorii care emit aceste uh, eurobonduri. Implicațiile bugetare sunt uh, descrise în uh, declarația financiară atașată um, propunerii Comisiei, dar în două cuvinte e vorba de o, un mecanism de garantare a împrumuturilor stabilit de Uniunea Europeană pentru toate uh, creditele externe pe care Uniunea le transmite mai departe unor țări terțe. E uh, vorba de toate tipurile de uh, eurobonduri, pe vorba E vorba de o rată a dobânzii de 9%, dar cu o întârziere, pentru că e vorba de, vorbim aici despre împrumuturi pe care Comisia le transmite mai departe, de bani pe care Comisia îi dă mai departe țărilor terțe, de aceea aceste uh, rambursări avem uh, o linie bugetară prevăzută în buget pentru aceste întârzieri, care până acum a fost subutilizată pentru că mecanismul a funcționat bine în uh, anii trecuți în legătură cu sumele restante. Dar Vom transmite detalii privind funcționarea acestui mecanism în uh, scris uh, comisiei și noastră personal. Da, mulțumesc. Da, mulțumesc. Uh, așteptăm aceste informații detaliate, care cred că sunt foarte importante pentru clarificarea lucrurilor. Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru comentariile privind uh, proiectul meu de aviz. Mă bucur că am reușit să răspuns la acest aviz într-un timp foarte scurt. Vreau să mulțumesc uh, secretariatului și lui Martica în uh, special pentru sprijinul pe care mi l-a acordat în redactarea acestui aviz, astfel încât să ajung la o versiune uh, pe care să vă prezint. Sunt sigur că se mai pot face îmbunătățiri, așa cum a sugerat reprezentantul PPE și al uh, Comisiei. Vom lua în considerare aceste observații pentru varianta finală a proiectului de aviz. Trebuie să vă mai informez că termenul limită pentru amendamente va fi 15 februarie, iar votul în, acesta, în această comisie va avea loc pe 16 sau 17 martie anul acesta, desigur. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi E vorba de efectele crizei financiare și economice mondiale asupra țărilor în curs de dezvoltare și asupra cooperării pentru dezvoltare. E vorba de un proiect de aviz. Raportoare Maria Muniz, ea este aici. O să-i dau cuvântul, dar înainte de asta vreau să mai spun că Comisia pentru Dezvoltare a decis uh, să elaboreze un, uh, un aviz din propria uh, inițiativă asupra acestei chestiuni. Economia globală dă semne de revitalizare. În unele state aceste semne sunt mai vizibile, în altele nu. însă uh, se analizează canalele de transmisie a efectelor acestei crize în țările în curs, în curs de dezvoltare. E vorba de uh, canale comerciale, creditări și așa mai departe. Dau cuvântul doamnei Maria Muniez. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, am mai spus în uh, intervențiile mele anterioare, consecințele crizei uh, economice includ uh, o uh, creștere a exporturilor către țările în curs de dezvoltare, ceea ce duce la o uh, afectare a economiei locale. Vreau să menționez aici excelentul uh, aviz întocmit de domnul Enrique Guerrero acest aviz are ca obiectiv reafirmarea nevoii de coerență a politicilor europene comerciale pentru ca liberalizarea comerțului mondial să vină în slujba dezvoltării și în întâmpinarea dorințelor țărilor în curs de dezvoltare. Această politică ar trebui să includă condiții de ordin social, precum promovarea condițiilor decente de muncă. Trebuie să evităm ca uh, statele să recurgă la protecționism și trebuie să consolidăm uh, măsurile de reducere a sărăciei. Trebuie să luăm în considerare și uh, uh, runda de la Doha, negocierile cu America Latină și am putea să fa- favorizăm dezvoltarea economică a acestor uh, țări uh, astfel uh, e vorba de menținerea unor prețuri rezonabile pentru consumatori, e vorba de promovarea unor inițiative de asistență pentru dezvoltare care să ajute țările mai puțin dezvoltate să pună în practică acordurile comerciale și să tragă Uh, foloase care să uh, ducă eventual la să ducă în cele din urmă la eradicarea sărăciei. De aceea noi putem folosi în mod mult mai eficient fondurile, fondurile destinate și dorim să sprijinim sistemul uh, global de preferințe comerciale, acest sistem care are ca obiectiv uh, promovarea obiectivelor uh, de ordin social. Am luat în considerare și uh, sunt încă la dispoziția dumneavoastră pentru primirea de amendamente din partea colegilor. Da, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Daniel Caspari din partea PP. Ehm, Trovo s-a ocupat de acest subiect în grupul nostru politic și mulțumesc pentru proiectul care eh, ne este furnizat în numele ei. Eh, Vom eh, înainta două, trei amendamente, dar mulțumesc de pe acum pentru calitatea proiectului. Mulțumesc. Uh, și eu vreau să vă felicit uh, ca și domnul uh, Caspari. Ați abordat foarte multe dintre punctele pe care și noi le considerăm importante. Acest proiect de aviz încearcă să obțină un echilibru între Um, rolul pe care băncile l-au uh, jucat în această criză financiară și uh, lipsa, pe de altă parte, a reglementărilor pieței financiare. Pentru că această lipsă de uh, reglementare a dus la situația în care băncile au trebuit să inventeze instrumente financiare sofisticate. De asemenea, n-ar trebui să uităm că în multe din aceste țări de care vorbim nu au existat uh, Uh, prea multe restricții, pentru că după uh, foarte puțini ani de independență uh, lipsau reglementările piețelor financiare. Cred că trebuie să înțelegem acest lucru. Nu este foarte, lucrurile nu sunt simple, nu putem da vina doar pe bănci. Există foarte multe motive care contribuie la aceste efecte ale crizei. Aș vrea doar să analizez câteva puncte din proiectul de aviz. La punctul 1 se vorbește despre scăderea veniturilor din export în țările în curs de dezvoltare. Cred că trebuie să avem o politică de, uh, comercială mai coerentă și uh, salut faptul că ați uh, înțeles acest lucru. Cred că suntem cu toții de acord uh, despre în ceea ce privește rolul comerțului în combaterea sărăciei. Cred că ar trebui să sprijinim uh, întreprinzătorii din aceste țări pentru crearea de locuri de muncă. Și atunci când vorbim cu acești uh, întreprinzători, uh, vedem că ei se plâng despre politicile, se plâng în legătură cu politicile europene, dar se plâng și mai tare în legătură cu politicile propriilor guverne. pentru ei nu există certitudinea zilei de mâine, nu pot crea locuri de muncă pentru că nu au siguranța zilei de mâine. Dacă cumpără o bucată de pământ astăzi, mâine ea poate fi um, naționalizată de către guvern. Deci trebuie să vedem cum putem încuraja acești uh, investitori și acești întreprinzători locali. Trebuie să ne luptăm împotriva protecționismului. Cred că toți suntem de acord uh, cu acest lucru și am discutat în ultimii ani în această comisie despre protecționism atât uh, stânga cât și uh, dreapta uh, politică reprezentată în, în comisie sunt de acord că trebuie să luptăm împotriva protecționismului în țările industrializate, dar trebuie să abordăm această problemă și în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare. Pentru că, uitați, de exemplu, în Ghana, 64% din orezul produs aici se exportă, în timp ce uh, populația țării este una dintre cele mai sărace din lume. Deci este un protecționism inversat pe care noi trebuie să-l identificăm și să-l uh, combatem. Cred că aici putem uh, umbla mai degrabă la tarife decât la uh, taxe și Uh, uh, taxe comerciale. Salut uh, faptul că vorbiți despre despre redresarea uh, economică în urma crizei, noi am discutat cu uh, un număr de state în curs de dezvoltare și am întrebat ce ar dori. Ei bine, ei ar dori să se pună în uh, operă uh, cadrele potrivite uh, pentru funcționarea uh, băncilor multilaterale pentru dezvoltare, care joacă un uh, rol uh, deosebit de important Există și uh, site-uri de internet pe care uh, întreprinzătorii le pot uh, accesa pentru a uh, cere finanțare din partea acestor bănci. E vorba de diversificarea produselor de mm, Pot, poate fi vorba de cooperative, de uniuni bancare, de uh, orice altfel de formă de organizare, dar trebuie să acordăm acestor persoane acces la credite. Uh, și uh, o diversificare a serviciilor financiare puse la dispoziție. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină din partea GUE? Vă rog, aveți cuvântul. O intervenție foarte scurtă, domnule președinte, pentru că, într-un fel, se suprapun acest subiect și subiectul următor privind coerență. Și știu că este nevoie de o coerență a politicilor în acest domeniu, că trebuie să existe și o prioritizare în relațiile cu diferite țări. Dar cred că există o contradicție majoră aici. Dacă mă uit la uh, runda Doha, în ce privește ajutoarele pentru dezvoltare economică și asistența pentru dezvoltare, din punctul meu de vedere, uh, au existat o dominare din partea blocurilor economice cele mai puternice de lume în uh, runda de la Doha și ele își reprezintă uh, marile corporații transnaționale și interesele acestora ceea ce chiar și în, în țările de dezvoltare înseamnă o goană după o maximizare a profiturilor. Și uh, nu trebuie să existe o competiție vicioasă între marile companii transnaționale. Să ne gândim de asemenea la uh, demersurile Chinei în ce privește exportul spre țările în curs de dezvoltare. Eu cred că procesul uh, uh, care este declanșat de către Organizația Mondială a Comerțului trebuie totuși să fie orientat spre dezvoltare și spre uh, o asistență corectă pentru țările sărace. Țările în curs de dezvoltare trebuie să aibă acces la credite pentru că uh, sunt esențiale din acest punct de vedere și fondurile de creditare pentru aceste țări. Dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în anii 80, în anii 90, s-a dovedit că de multe ori creditele au fost folosite ca un instrument de deschidere a celor piețe uh, în fața unor companii prădătoare. Și de multe ori uh, programele de asistență, din păcate, au avut efecte dezastroase pentru oamenii săraci din regiunile defavorizate. Deci ar trebui să fie acordate uh, și uh, credite cu uh, anumite condiționări care să stimuleze o coerență politi a politicii de dezvoltare. Alte comentarii înainte de a acorda cuvântul Comisiei? Domnul Boda? Mulțumesc, domnule președinte. Câteva uh, scurte observații. Comisia este încântată de sugestiile făcute pentru a insista asupra ideii de coerență a politicilor noastre. După cum știți, în septembrie uh, s-au luat hotărâri în acest sens, Consiliul discută și știu că și proiectul uh, și Parlamentul pregătește un proiect de aviz elementele aduse în discuție și care sunt uh, tratate și în acest document se regăsesc uh, în programul de lucru pe care noi uh, dorim să-l punem în aplicare, mai ales în ce privește condițiile decente de muncă și de viață și garantarea unei securități alimentare. Comisia dorește să realizeze progrese în această direcție și să îmbunătățească și mai mult coerența politicilor de dezvoltare și de acordarea unei asistențe pentru dezvoltare și cred că în colaborare cu uh, Parlamentul vom uh, reuși să înregistrăm progrese, să existe o mobilizare politică în acest domeniu extrem de important. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a da cuvântul autoarei proiectului de aviz, încă o intervenție din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi în calitate de Comisie pentru Comerț Internațional dorim să aducem o contribuție în acest domeniu. De aceea nu putem accepta ceea ce a spus domnul Higgins aici, pentru că asta contravine, de fapt, spiritului acestui proiect. Domnul Higgins spune Mă scuzați, eu am ajuns deja la uh, punctul următor de pe ordinea de zi. Mă scuzați, spune vorbitorul. În legătură cu uh, documentul uh, doamnei Almunias, nu am nicio observație de făcut. În cazul acesta știu că va fi uh, contribuția noastră privind aspectele comerciale. Maria, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru uh, observațiile făcute. Cred că prin amendamentele care vor fi avansate, mai putem uh, atrage atenția asupra necesității de a se crea locuri de muncă din nefericire, nu avem suficient spațiu să dezvoltăm subiectul. Voi încerca să fiu cât mai concisă, dar ideea de necesitatea de a crea noi locuri de muncă este într-adevăr esențială. În ce privește accesul la credite, este o cerință repetată din partea țărilor în curs de dezvoltare Uh, din păcate, acordarea de credite datorită crizei economice uh, a fost uh, limitată. Cu atât mai mult, însă mă bucur că acum la nivelul Comisiei se dorește o consolidare a coerenței politicii de asistență internațională a instituțiilor europene și va trebui să încercăm să nu se ajungă aici la conflicte. Mulțumesc pentru această informare, iar ă, pe 23 februarie vom ă, încerca să adoptăm acest ă, proiect de aviz. Trecem acum la punctul 7. Este vorba despre un aviz pe marginea unui raport care a fost elaborat de DEVE raportorul avizului este domnul Higgins din partea GUE, este vorba despre coerența politicilor de dezvoltare și asistența oficială pentru dezvoltare plus. Deci aveți cuvântul, domnule Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă surprinde că PPE a început contraatacul, pentru că e clar că părerile uh, mele se, sunt diametral opuse majorității din, acest, din această comisie. Dar uh, dați-mi voie să vă spun că nu există coeren, coerență politică în realitate între modul în care Uniunea Europeană uh, își desfășoară relațiile comerciale cu țările mai sărace și um, cuvintele frumoase um, de valori europene, democrație um, uh, și fair play. Astfel încât, uh, dacă citim documentul Comisiei O Europa competitivă într-o lume globalizată, vom înțelege foarte clar că principalul, care este principalul interes al Uniunii Europene. Este vorba de penetrarea mai multor piețe, de, de deschiderea mai multor piețe, de o mai mare liberalizare comercială a țărilor sărace, pentru ca multinaționale europene din aceste țări să poată să poată uh, obține mai multe profituri de pe urma acestor țări în defavoarea economiei locale, a micilor producători și, bineînțeles, a lucrătorilor din acele țări. Acest document um, arată foarte clar că în, într-un alineat succint uh, care se referă la justiția so- socială și unde se spune că trebuie să ne dăm seama că vor exista efecte negative uh, în urma liberalizării piețelor. Acest lucru însă nu prezintă cum trebuie realitatea. Este o subestimare pentru că activitățile Uniunii Europene în Africa, zona Caraibilor și Pacific uh, a avut efecte mm, foarte grave, nu doar uh, moderate și există și Uniunea Europeană spune că um, uh, se vor pierde foarte multe locuri de muncă în urma unor acorduri încheiate cu țările din uh, zona Mării Mediterane. Aceasta este o predicție a Uniunii Europene însăși. Deci cum rămâne cu um, îmbunătățirea condiții, um, îmbunătățirea condițiilor de viață pentru um, acești oameni care ar trebui să beneficieze de pe urma relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană. O altă problemă o reprezintă um, privatizările asupra cărora Uniunea Europeană a insistat în, a insistat în, um, în cadrul uh, relațiilor comerciale. Acest lucru a dus la prăbușirea uh, economică din întreaga lume, pentru care, iată acum, săracii sunt cei care Uh, scot mai mulți bani din buzunar decât, uh, decât cetățenii din Europa, care și ei totuși plătesc pentru această criză. Haideți să plecăm urechea la ce spun uh, oamenii, ce spun sindicaliștii, producătorii, pentru că ei sunt cei care au experiența realității relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană și care înțeleg uh, că, de fapt, există o proporție uri uriașă între uh, vorbele Uniunii Europene și uh, faptele sale și realitatea. Și vreau să mă refer aici la problemele de la Singapore. Și această idee că serviciile în țările în curs de dezvoltare politica de achiziție a statului, toate acestea trebuie să fie deschise uh, concurenței, ceea ce înseamnă uh, Uh, intruziunii din partea Uniunii Europene, a multinaționalelor, multinaționalelor europene. După mine, acest lucru nu va duce la uh, realizarea celor obiectivelor de dezvoltare a mileniului, printre care și eradicarea sărăciei. În cele din urmă, domnule președinte, în ceea ce privește Um, uh, drepturile de proprietate intelectuală cu privire la medicamente. Aș dori um, să știu care, este părerea diverselor grupuri, pentru că uh, în domeniul îngrijirilor de sănătate și accesului la medicamente, dacă și ei uh, ar accepta să le fie impuse aceleași valori brutale comerciale dictate de, de corporații transnaționale, dacă ar accepta această situație în domeniul sănătății, vreau să vă spun foarte clar că nu ar trebui să existe uh, o astfel de implicare a firmelor, a companiilor de produse farmaceutice în ceea ce privește uh, Eh, care, care blochează calea accesului la unele medicamente esențiale. Mulțumesc. Acum dau cuvântul grupurilor politice. Paulo Falva are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că n-am să-l eh, surprind pe domnul Higgins cu poziția noastră, dar cum spuneam <clears throat> în eh, Comisia pentru Comerț Internațional, treaba noastră este de a sublinia sprijinul pe care comerțul îl poate constitui pentru uh, economiile în curs de dezvoltare și pentru coerența piețelor uh, comerciale. PP nu poate accepta nici spiritul, nici conținutul uh, acestui proiect de aviz. După părerea noastră, el contrazice uh, Uh, principiile și linia adoptată în precedentele avize ale acestei comisii și vreau să mă refer la punctele pe care și domnul Higgins le a menționat. La punctul 1 și 2 găsim o critică atroce a politicilor europene pentru dezvoltare din ultimii ani. Acest proiect de raviz spune că liberalizarea comerțului mondial a adâncit uh, discrepanțele dintre bogați și săraci în lume. Acest lucru nu este adevărat. Datele empirice arată că țările în curs de dezvoltare care au deschis uh, frontierele în fața comerțului au uh, o tendință convergentă au, cum statele industrializate. Uh, ne referim aici la China, India, Brazilia, state care uh, acum uh, au depășit deja uh, recesiunea uh, globală din ultimele uh, luni și ajung să îi ajute și pe alții să depășească efectele crizei. Aceste state au o rată de creștere uh, de uh, aproape 20%, departe de uh, ceea ce avem noi în Spania. Domnule Higgins, cred că ar fi interesat interesant să vedem ce crede Comisia despre punctul 4 și instrumentul APE, acordurile de parteneriat, parteneriat economic. Aceste acorduri se referă la ajutorarea uh, țărilor sărace. În ceea ce privește punctul 5, problemele de la Singapore, cred că merge spre departe. Noi credem că putem fi de mare ajutor prin negocieri bilaterale. În ceea ce privește medicamente la prețuri uh, rezonabile, credem că acest uh, aliniat este unul Uh, corect. E vorba de punctul 6 și suntem de acord și sprijinim acest uh, punct. Am vrea însă să se adauge câteva uh, lucruri care credem că ar reflecta mai bine ideile pe care dorim să le promovăm în comisia noastră. Importanța coeziunii, coerenței, care poate uh, contribui la competitivitatea comercială a Uniunii europene trebuie să uh, pună accentul pe statele sărace, pe uh, țările în curs de dezvoltare. Trebuie să recunoaștem uh, și eforturile făcute în ultimii ani uh, pentru uh, obținerea de uh, coerență în uh, comerțul internațional. Însă trebuie să evităm uh, concesiile de tip asimetric Trebuie să amintim și inițiativa Aid for Trade și să amintim că Uniunea uh, Europeană este principalul donator pentru statele în curs de dezvoltare. Sigur că nu trebuie să ne mulțumim cu ceea ce avem și se pot face mai multe, dar dacă dorim coerență, atunci este esențial ca comisia noastră să fac mențiune la aceste instrumente care pot fi uh, îmbunătățite. Am putea uh, să milităm pentru runda Doha de la Hong Kong, uh, pentru reducerea barierelor comerciale și, în concluzie, să nu uităm importanța faptului că țările uh, care primesc aceste ajutoare ar trebui să le utilizeze în mod coerent uh, prin uh, intermediul unor mecanisme de bună guvernanță. Mulțumesc, domnule președinte. Dau acum cuvântul membrilor grupului, domnul David Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt undeva la jumătatea drumului dintre raportor și antevorbitorul meu. E o a treia cale, dacă doriți. Uh, antevorbitorul meu nu era de acord cu uh, avizul. Eu sunt de acord cu spiritul uh, acestuia, dar nu sunt de acord cu conținutul. Cred că s-au ignorat anumite aspect, aspecte foarte importante. Grupul nostru crede că uh, comerțul uh, internațional poate fi un vehicul important pentru dezvoltare, dar acesta trebuie administrat uh, în uh, mod uh, coerent pentru a nu căpăta acel caracter predător de care se vorbește în uh, proiectul de aviz. La uh, alinatul 2 cred că avem o uh, agendă uh, neoliberală încă și mai uh, nouă. Am putea fi de acord cu această propoziție, dar cred că trebuie subliniat și faptul că simpla deschidere a piețelor nu este suficientă pentru dezvoltare. Pentru coerența comercială trebuie să echilibrăm această deschidere a piețelor cu măsuri de ordin social. Trebuie să ne asigurăm că există infrastructurile pentru administrarea piețelor. Trebuie uh, ca politicile comerciale să fie dublate de politici de construire a acelor capacități de administrare. și această deschidere a piețelor trebuie administrată și supravegheată pentru o perioadă de timp pentru a ne asigura că nu există efecte negative în urma deschiderii piețelor. În ceea ce privește achizițiile publice, nu sunt ostil idei ca aceste uh, proceduri de achiziții publice, anumite proceduri, uh, trebuie deschise către piața internațională. Dar, din nou, trebuie să existe structurile de monitorizare, pentru că altfel se poate ajunge în situații catastrofale. Trebuie să existe acele structuri, acele organizații, uh, acei funcționari care să se ocupe de această supraveghere. N-am să uh, intru în uh, detalii, dar trebuie uh, implementate și politici uh, sociale în aceeași măsură cu cele economice. Și apoi mai există acele politici care de obicei merg uh, în dezavantajul țărilor în curs de dezvoltare. Mă refer la uh, reorientarea acestor state de la simpli uh, furnizori de materii prime la uh, producători de uh, mărfuri uh, exportabile. Acest lucru este, acesta este un proces dificil, este foarte greu pentru unele dintre aceste uh, țări să treacă de la furnizarea de materii prime la producție. Și în cele din urmă, foarte multe organizații neguvernamentale au spus că dacă Uh, continuăm cu aceste acorduri uh, uh, pentru acorduri comerciale, ar trebui să angajăm auditori independenți care să analizeze acele piețe timp de câțiva ani pentru a vedea care să fie obiectivele de dezvoltare pe care să ni le propunem. Cred că acest lucru trebuie făcut de o manieră mai riguroasă pentru a ne asigura că nu avem o dezbatere ideologică după aceea în ce măsură deschiderea piețelor uh, a fost uh, benefică sau nu pentru societatea respectivă. În ceea ce privește programul TRIPS, și eu cred că este greșit uh, faptul că statele în curs de dezvoltare nu pot beneficia de mecanismele TRIPS noi ar trebui să încurajăm producția de medicamente generice și nu să o descurajăm. Pentru că, de exemplu, în cazul negocierii uh, acestor acorduri comerciale cu India, am descurajat producția locală de medicamente generice și asta a fost o greșeală din punctul meu de vedere. Nu doresc să uh, amendez acest proiect de aviz, dar cred că uh, conținutul său mai poate fi îmbunătățit și sunt de acord cu spiritul său. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. În ceea ce privește acest proiect, uh, grupul meu este de acord uh, cu spiritul, pentru că cred că se pune aici, uh, se, se arată uh, foarte bine care sunt mizele și care sunt condițiile uh, comerciale. Uh, absența obiectivelor uh, mileniului, absența politicilor de dezvoltare publice, astea sunt probleme cu care ne confruntăm permanent pe piața globală. Acum, am putea poate să consolidăm pertinența acestui aviz, adăugând câteva cazuri uh, specifice în ceea ce privește politica comună de pescuit. Uh, aici există contradicții majore între mizele europene ale politicii comune de pescuit și posibilitățile uh, țărilor terțe de a exploata uh, resursele locale. Trebuie să analizăm uh, modalitatea în care Europa tinde să-și rezolve criza laptelui printr-o uh, creștere a exporturilor care este nefastă pentru uh, filialele uh, statelor uh, din uh, Sud Uh, din uh, statele din uh, statele sărace și Corea de Sud în acest acord de exemplu cu Corea de Sud s-a obținut o derogare în legătură cu uh, emisiile de carbon ale autoturismelor care vine în contradicție cu obiectivele noastre privind combaterea uh, efectelor încălzirii globale. Deci iată că dăm dovadă, știi, de incoerență și ar trebui ca să profităm de acest uh, text pentru a uh, aduce amendamente și exemple concrete care să susțină cauza avizului. Dacă nu mai sunt uh, opinii din partea altor grupuri politice, dau cuvântul Comisiei, dar nu. Mai uh, dorește cineva să ia cuvântul? Sunt întotdeauna uh, încântat și impresionat de elocința domnului Higgins. A fost menționată India de către un coleg și domnul Martin a pus o întrebare. Oare înlăturarea barierelor comerciale duce la prosperitatea acestor țări? India, care are peste un miliard de locuitori, a avut la un moment dat de suferit de fapt a avut o perioadă în care economia indiană a fost închisă. Dacă ne uităm la colonia uh, britanică din Hong Kong, cu o populație de 4 milioane, e bine, a existat și aici o perioadă în care Hong Kongul a produs mai mult export nu, în uh, termen general, nu în uh, raport per capita, Uh, mai uh, mult decât uh, India, care avea o populație mult mai mare. Deci, noi trebuie să ținem seama de aceste situații. Dar în momentul în care India sub Rajiv Gandhi a început să relaxeze eh, relațiile comerciale și să mai înlăture barierele, eh, a reușit să progreseze. Eu cred că, dincolo de elocința domnului Higgins, eh, trebuie să vă spun că nu sunt deloc de acord cu opiniile domniei sale. Bun, apreciem și elocința dumneavoastră. Dar aș vrea să îi spun bun venit lui Robert datorită unor probleme de sănătate, a lipsit o vreme. Mă bucur că acum se află din nou în, numărul nostru, în mijlocul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Îmi cer uh, scuze uh, numele unui uh, raportor din umbră, Ian Sabadel, care este acum într-o altă reuniune. Eu cred că PPE-ul va înainta cinci amendamente pe marginea acestui raport. Este interesant cum a evoluat dezbaterea de această temă. Eu nu sunt un expert în probleme politice legate de dezvoltarea uh, Hong Kongului și Indiei, dar dacă vrem să uh, ajutăm uh, țările în curs de dezvoltare, atunci comerțul poate, cu, ele poate fi un ajutor eficient. Dar privind puțin înapoi la situația pe care a menționat-o și David. Din momentul în care agricultura a pătruns în comerțul internațional, se pare că noi Eh, ne luptăm necontenit să ajungem la acorduri comerciale internaționale și se pare că eh, ne autoîmpiedicăm eh, să progresăm în acest domeniu al negocierilor unor tratate comerciale. L-aș susține pe Ian Savadil în uh, opiniile pe care le exprimă și uh, sperăm ca prin amendamentele pe care PPE-ul le va avansa să ajungem totuși la o formulă satisfăcătoare în legătură cu acest raport. Iar acum domnul Olivier Boda din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere modul în care au uh, evoluat dezbaterile, este destul de uh, greu să mă pronunț, nu vreau să aprob sau să dezaprob anumite opinii formulate aici. Dar poate că uh, trebuie totuși să spun două lucruri, pentru că sunt de profesie economist. Liberalizarea comerțului nu are cum să constituie o frână în combaterea sărăciei. Cred că din acest punct de vedere trebuie să fim foarte nuanțați. Iar în ce privește politica Uniunii Europene, cred că trebuie să ne exprimăm clar opțiunea pentru o liberalizare. În ce privește domeniul comercial, s-au întreprins multe lucruri ținând seamă de uh, condițiile din țările în curs de dezvoltare s-a favorizat un sistem preferențial de colaborare. În al doilea rând, bineînțeles că politicile de dezvoltare și de cooperare trebuie să ajute aceste țări să se integreze într-un sistem mondial care se configurează. Iar în acest sens cred că trebuie să acționăm. Avem foarte multe de făcut, iar printre prioritățile coerenței politicii de dezvoltare se numără securitatea alimentară și acordurile în domeniul pescuitului, care trebuie să fie avut în vedere în acordurile viitoare care urmează să fie încheiate. Deja au existat evoluții favorabile în privința acordurilor um, în domeniul pescuitului și uh, uh, în ce privește asistența financiară, noi nu ne propunem doar să achiziționăm dreptul de a pescui în aceste regiuni și realmente să acordăm un ajutor. Și eu cred că Uniunea Europeană a făcut progrese în direcția unei adevărate coerențe. Iar poate că și uh, uh, anumite măsuri protecționiste au fost uh, abolite între timp, au fost niște măsuri tranzitorii Sigur că putem discuta despre oportunitatea unor asemenea măsuri, dar eu cred că pașii politici necesari au fost făcuți. Ceea ce cred este că noua abordare a politicii de coerență în domeniul dezvoltării trebuie să se bazeze pe aceste priorități, siguranța alimentară, um, protecția mediului, uh, uh, extinderea relațiilor comerciale. Și trebuie să vedem care sunt politicile în acest domeniu legate de aceste teme. Deci, Așteptăm cu interes noua versiune care uh, va reieși în baza sugestiilor făcute și uh, cu următoarea ocazie vom comenta mai precis. Iar în ce privește cifrele care au fost oferite aici, cred că uh, scăderea care a fost înregistrată în cadrul proiectului Aid for Trade ajutor pentru comerț. Uh, cred că uh, a fost un instrument care a trebuit să fie reproiectat. Anumite proiecte care țineau de infrastructură au înregistrat o scădere. Erau uh, sume foarte mari virate inițial în acest proiect și după aceea s-a înregistrat la această scădere. Este explicabil acest gen de fluctuație. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dau acum uh, cuvântul lui Joe Higgins pentru a răspunde la aceste comentarii. Mulțumesc, domnule președinte, o să încerc să fiu subcint. Mă bucur foarte mult că elocința mea uh, a, a impresionat a, uh, așa, chiar oameni de vază, ce uh, uh, duci, conți și așa mai departe. Credeam că s-a terminat cu, uh, cu nobilimea odată cu Revoluția franceză. Mă rog, haide să... Uh, eu eu am fost ales. Da, dar hai să nu uităm că um, clasa ta ne-a dat votul doar după lupte crâncene. Domnule președinte, nu mă surprinde, bineînțeles, faptul că uh, PPE-ul uh, se opune cu încrâncenare opiniilor mele. Este vorba de o școală de gândire diferită, iar uh, creștini-democrații sunt cei care uh, conduc de peste 20 de ani acest fel de politică, privatizare, liberalizare, care a adus lumea în situația, uh, în situația um, gravă cu care se confruntă acum. Dacă dorim să facem acest lucru și în uh, alte părți ale lumii, bun, e doar o chestiune de diferență de, op- de opinie. Domnule președinte, e limpede că grupurile vor înainta amendamente. Îmi închipui că acest uh, raport uh, va fi total schimbat până la sfârșit, nu va mai arăta la fel. Cu toate acestea, eu um, îmi voi exprima în continuare opiniile care cred că reprezintă interesele um, celor săraci, uh, interesele lucrătorilor din, din toată lumea, fiecare uh, este vorba de țări care Uniunea Europeană dorește să întreprindă relații comerciale sau nu. Uh, s-a spus uh, că părerile sunt uh, împărțite privind uh, tot soiul de chestiuni de la medicamente, India și așa mai departe. Nu mă surprinde acest lucru pentru că um, aici este vorba de chestiuni mult mai vaste decât uh, relațiile comerciale. Când se face referire la trei țări, China, India și Brazil, cum a spus colegul nostru, nu cred că Aici se demonstrează efectele pozitive ale liberalizării comerciale. Cred că această alegere este foarte selectivă, fiindcă, în primul rând, prima este una dintre cele mai puternice țări care poate să se susține, um, spre deosebire de economiile mai slabe, mai mici, care Uh, lucru care nu înseamnă că sunt de acord că uh, că viața e roz pentru lucrătorii din uh, aceste, din aceste țări. De exemplu, politicile, politicile regionale din China sunt foarte opresive și în Brazilia, la fel, trebuie doar să plecați urechea la spusele organizațiilor sindicale din aceste țări. Poate că PPE-ul, iată, dă din cap neconvins, dar aceasta este realitatea. În aceste țări trebuie să, să ascultăm ce ne spun acești oameni decât să rămânem la nivel general și să pretindem că valorile democrației și așa mai departe uh, pe care, care se pot, uh, bineînțeles, include în orice discurs privind relațiile comerciale, dar în momentul în care uh, vorbim cu oamenii din aceste țări, ne dăm seama că între realitate și idealuri există o mare prăpastie. S-au dat exemple uh, specifice, dar și eu um, o să dau niște exemple clare la rândul meu pentru a arăta foarte clar că opiniile mele sunt solide. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Termenul pentru depunerea amendamentelor este data de 2 februarie, iar acest aviz va fi adoptat uh, în comisie pe 23 februarie. În ciuda divergențelor de opinie, sperăm că până la urmă vom avea un aviz uh, puternic uh, care să se bucure de o majoritate covârșitoare, dacă nu de unanimitate. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Este vorba de schimb de opinii cu ambasadorul uh, Ricardo Neva Tavares, șeful uh, misiunii Braziliei la Uniunea Europeană. Vă urez bun venit, domnule ambasador. În introducere înainte de a-i da cuvântul uh, invitatului nostru, Vreau să vă spun că uh, cunoaștem cu toții ponderea demografică a Braziliei și dezvoltarea economică în, uh, în ultimii ani. Au transformat această țară într-un lider în America de Sud și un actor foarte important în America Latină și în lumea întreagă. Brazilia este cea mai importantă piață pentru Uniunea Europeană în America Latină, reprezentând o treime din totalul uh, activităților comerciale ale Uniunii Europene cu această regiune. Brazilia este principalul uh, partener comercial al Uniunii Europene. Între 2000 și 2008, valoarea exporturilor Uniunii Europene în Brazilia a crescut cu 56%, iar importurile aproape că s-au dublat uh, cu proveniența din Brazilia. Uh, Brazilia joacă un rol foarte important uh, în ceea ce privește acordul negocierilor privind un acord de liber schimb cu Mercosur, iar scopul acestui acord este sporirea integrării regionale în cadrul țărilor Mercosur și um, înființarea unei zone de liber schimb uh, um, între um, între aceste două entități. Se negociază uh, acorduri interregionale între Uniunea Europeană și Mercosur, iar aceste negocieri au fost lansate în anul 2000. Capitolele de uh, politici și cooperare sunt aproape finalizate, dar uh, negocierile au fost uh, stagnate încă din 94. Acest uh, blocaj este datorat faptului că ambele părți doresc să accepte finalizarea rundei de la Doha a negocierilor OMC înainte de a semna acest acord, dat fiind uh, angajamentele țărilor de a duce um, la bun sfârșit uh, aceste negocieri multilaterale comerciale și dat fiind sporirea relevanței sale în cadrul economiei mondiale, Brazilia a devenit un partener hotărător în uh, la nivel mondial din punct de vedere comercial. Iată de ce comisia noastră a hotărât să organizeze uh, o delegație în Brazilia în primăvara anului viitor. Această vizită va fi foarte importantă pentru a cunoaște mai bine uh, punctele de vedere ale Braziliei privind uh, negocierile de la Doha, uh, relațiile comerciale bilaterale și relațiile economice. Iată, deci mă bucur foarte mult să urez bun venit excelenței sale, domnul ambasador Ricardo Neiva Tavares, care este șeful misiunii Braziliei la Uniunea Europeană. Bun venit, vă mulțumesc că uh, ați venit aici și așteptăm cu nerăbdare să vă ascultăm. Uh, vreau să vă spun totuși că ar trebui să uh, terminăm uh, acest uh, punct de pe ordinea de zi uh, la 11 jumate cel târziu. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dar chiar dacă dumneavoastră vorbiți engleză, Vreau să vă spun că un lucru care mă bucură întotdeauna este faptul că pot vorbi portugheză de fiecare dată când vin la Parlamentul European, astfel încât chiar dacă cu un mic accent brazilian o să, o să mă folosesc de această ocazie și o să vă citesc discursul meu în portugheză senhor deputat Vital Moreira. Uh, domnilor deputați, domnule Vital Moreira, președintele Comisiei pentru uh, Comerț Internațional al Parlamentului European, stimați membri ai uh, Comisiei pentru Comerț Internațional al Parlamentului European. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru această invitație de a participa la ședința comisiei dumneavoastră și de a face schimb de păreri privind relațiile comerciale ale Braziliei cu Uniunea Europeană și privind situația generală a comerțului. Um, acest obiectiv este foarte important pentru că Parlamentul European joacă un rol crucial uh, în uh, contextul evoluției Uniunii Europene. Acest uh, lucru a fost stabilit de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona de anul trecut. Acest lucru um, va um, întări Parlamentul European, ceea ce joacă rol crucial în garantarea intereselor cetățenilor. Ne aflăm într-o conjunctură paradoxală în ceea ce privește comerțul internațional. Criza economică și financiară care a zguduit uh, um, economia lumii în 2008 uh, a dus la sporirea protecționismului, un mecanism aparent eficient pentru protejarea producției și uh, locurile de muncă la nivel intern. Din fericire, în cadrul sistemului multilateral de comerț, ni s-a permis, ca ace- ni s-a permis ca acest instinct să nu se materializeze uh, spre deosebire de ce s-a întâmplat în anii 30. Uh, în acest context de criză devin uh, mai importante eforturile comune ale comunității internaționale în ceea ce privește liberalizarea comerțului mondial. Iar acest lucru este cu atât mai important astăzi decât în anii 30, Dat fiind uh, că uh, există multinaționale internaționale și dat fiind fluxul comercial de acum. În această conjunctură, cred că este cu atât mai important uh, să ajungem la finalizarea rundei de negocieri de la Doha dat fiind potențialul său de a limita măsurile protecționiste și de a favoriza fluxurile comerciale internaționale. Aceste uh, negocieri care uh, a început la inițiativa Uniunii Europene acum 10 ani, chiar dacă nu a fost dusă la bun sfârșit, uh, are două caracteristici foarte importante. În primul rând, este vorba despre faptul că se recunoaște nevoia de a pune uh, interesele țărilor în dezvoltare uh, în centrul uh, preocupărilor sale. Iată de ce uh, Uh, avem această agendă de dezvoltare a rundei de la Doha. În al doilea rând, uh, este vorba de țările în curs de dezvoltare uh, și devenirea lor și faptul că au devenit participanți activi în acest proces. Nimeni nu ar putea nu ar fi putut să prevadă că o adunare a țărilor, cum ar fi G20, va deveni un actor central în ceea ce privește negocierile comerciale globale, mondiale și Uh, asta uh, până, până acum uh, principalii actori erau Uniunea Europeană, Statele Unite și Canada până la runda de la Uruguay. Eu am observat că această cooperare, s-a format o cooperare foarte strânsă între Brazilia și Uniunea Europeană în cadrul negocierilor de la Doha. Astăzi avem foarte multe puncte comune decât puncte asupra cărora nu suntem de acord iar uh, noi uh, avem ca obiectiv uh, finalizarea echilibrată a negocierilor de la Doha în conformitate cu mandatul său. Sim, suntem, simțim un sentiment de frustrare în ceea ce privește uh, Uh, uh, incapacitatea de finalizare a acestor negocieri și Uniunea, de, Uniunea Europeană simte ace, același lucru. Noi uh, conlucrăm pentru ca runda de negocieri să poată fi terminată în 2010, așa cum s-a stabilit la conferința ministerială din decembrie. Relațiile comerciale între Uniunea Europeană și Brazilia au cunoscut o dezvoltare remarcabilă în 10 um, ani, din 98 până în 2008, schimburile uh, bilaterale au crescut uh, de la 32 de miliarde de dolari la 82. Au um, crescut cu peste 50%. A existat um, o stagnare, dar asta din cauza crizei economice și financiare uh, iar acum există o perioadă de revenire a fluxului comercial. În ceea ce privește relațiile bilaterale, vreau să subliniez un aspect um, um al evoluției calitative. În trecut, exporturile noastre uh, aveau ca predominanță uh, produsele primare, astăzi ne dăm seama că produsele procesate reprezintă peste jumătate din exporturi către Uniunea Europeană din exporturile Braziliei. Exporturile noastre uh, uh, includ uh, foarte multe produse importante, cum ar fi carne, soia, combustibil, cafea. Dar um, creșterea produselor uh, fabricate, cum ar fi piese auto, uh, mașini și produse tehnologice, cum ar fi aeronavele, cresc în importanță. În ceea ce privește importurile, Uniunea Europeană reprezintă un Uh, furnizor, furnizor foarte important în ceea ce privește sectorul mecanic, electric și de transport. Uh, dar uh, Europa este un mare um, furnizor de substanțe chimice um, și în ceea ce privește fertilizarea. Investițiile sunt la fel de importante în relațiile noastre. Dacă în trecut aveam uh, o relație asimetrică aici, având un flux de investiții direcționat mai ales din Europa uh, către Brazilia. Astăzi um, această relație se echilibrează din ce în ce mai mult. Conform uh, Băncii Centrale Braziliene, în 2008 țările Uniunii Europene au uh, realizat investiții de 22,5 miliarde de dolari în uh, Brazilia, în timp ce companiile braziliene au investit 25 miliarde de dolari în uh, companii europene. Uh, există acest dinamism în relațiile noastre bilaterale, uh, dar, bineînțeles, uh, mai, e, mai se pot face îmbunătățiri. În 95, Uniunea Europeană și Mercosur au inițiat un proces de apropiere pentru negocierea unui acord de asociere interregional. Nu trebuie să vă explic acum cum s-au desfășurat aceste negocieri de-a lungul anilor, dar um, aceste două entități au reușit să. Dar aceste, aceste două entități nu au reușit să depășească unele discrepanțe, iar negocierile au fost stagnate. Astăzi există posibilitatea reluarea, reluării acestora. Dar principala problemă o reprezintă nefinalizarea negocierilor de la Doha. Bineînțeles, ne dăm seama care este situația negocierilor uh, europene. Trebuie să existe rezolvarea problemelor din domeniul agricol și altele. Dar astăzi uh, știm uh, foarte bine cum am putea ajunge la un acord și s-a deschis această șansă de a de a concluziona aceste mm, negocieri regionale. La uh, Uh, sfârșitul anului 2008, uh, Brazilia a încercat să-și manifeste foarte clar uh, um, interesul guvernului brazilian de a, pro, de a profita de această șansă și au, au avut loc două reuniuni în acest sens anul trecut. Această conjunctură favoria, favorabilă nu înseamnă că lucrurile sunt simple pentru că mai avem în continuare piedici, printre care cea mai importantă o reprezintă Uh, această uh, gestionare a așteptărilor. Trebuie să vedem ce se poate face și nu ce ne dorim să se facă. De pildă, încă de la începutul negocierilor am uh, Uniunea Europeană a dorit să restrângă concesiile în domeniul agricol, mai ales uh, Uh, în ceea ce privește cotele prestabilite. Țările Mercosul, Mercosur uh, recunosc faptul că există niște constrângeri politice care uh, împiedică um, o poziție mai ambițioasă a Uniunii Europene în domeniul agricol. Și ne dăm seama că există anumite sensibilități ale țărilor Mercosur în domeniul industriei și serviciilor. În concluzie, este foarte important ca ambițiile fiecărei părți să nu depășească uh, posibilitățile de acțiune. Este vorba de așa numitul common sense, uh, bunul simț și noi am avea de câștigat de pe urma aplicării acestui bun uh, simț uh, la nivelul negocierilor. În ceea ce privește intensificarea fluxului comercial, acesta este doar unul dintre aspectele relațiilor bilaterale între Uniunea Europeană și Brazilia, care se oglindește uh, în numărul de parteneriate strategice care reprezintă recunoașterea faptului că relațiile bilaterale în toate domeniile, inclusiv cel comercial, nu numai că a atins uh, nivelul de importanță central pentru ambele părți implicate, dar în egală măsură uh, exprimă și potențialul incredibil de a continua pe acest drum bun și pe viitor. Iată de ce trebuie să continuăm această dezvoltare și diversificare a relațiilor bilaterale comerciale. Intensificarea comercială uh, Um, duce și um, la apariția unor discrepanțe între agenții economici de ambele părți și e normal să, să se întâmple așa, pentru că pe măsură ce crește acest flux uh, comercial, uh, există anumite dislocări. Iar uh, se poate manifesta și protecționismul. Însă, chiar dacă acestea există și sunt vizibile, ele Uh, scad din ce în ce mai mult pe măsură ce relațiile noastre cresc. Vă mulțumesc încă o dată pentru um, posibilitatea de a participa la ședința dumneavoastră și vreau să vă spun că eu cred că trecem printr-o perioadă de mari schimbări și viteza uh, cu care se, se petrec aceste schimbări ne face să înțelegem că lumea de astăzi uh, se va schimba foarte rapid pe viitor și noi trebuie să să beneficiem de pe urma acestor schimbări. Brazilia este gata să joace rolul la nivel internațional, inclusiv în domeniul comercial, uh, iar protecționismul nu este decât o modalitate de a pune piedici acestor schimbări. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule ambasador! Este o plăcere să ascultăm uh, această <clears throat> limbă deosebit de muzicală, portugheză. Aș spune, ca o remarcă personală, că sunt mândru să fiu uh, european, dar sunt pe jumătate brazilian Dat fiind legăturile profunde pe care le am cu țara dumneavoastră și uh, din uh, punctul de vedere al familiei mele. De aceea uh, s-ar putea să mă aflu situația unui conflict de interese când vine vorba de relațiile Uniunii Europene cu Brazilia. Acum dau cuvântul membrilor comisiei care doresc să ia parte la dezbatere. Aș vrea să vă reamintesc că avem la dispoziție în jur de 20 de minute și voi începe cu domnul Zaveschi, care este aici alături de mine. Pavel Zalewski. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc domnului ambasador pentru o prezentare foarte interesantă a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Brazilia. Acest uh, potențial despre care ați vorbit este foarte interesant și semnificativ. Am două întrebări. Prima se referă la coordonarea politicilor comerciale din partea Braziliei cu alte state, cu alte țări din blocul BRIC, Brazilia, Rusia, India și China. Există o coordonare a politicilor comerciale din uh, grupul acestor țări? Aceste țări din grupul BRIC au ele o poziție comună în raport cu restul lumii? O a doua întrebare se referă la felul în care vă așteptați să evolueze economia braziliană în viitor în contextul cooperării cu Uniunea Europeană. De exemplu, puteți uh, observa noi tendințe în uh, politica industrială a uh, Braziliei. Există uh, tehnologii noi uh, care încep să apară sau poate pe viitor Brazilia va fi capabilă să furnizeze soluții unice și să devină un partener și mai interesant al Uniunii Europene. Mulțumesc, Emilio Menendez, din partea socialiștilor și aș vrea să vă rog să vă limitați timpul întrebărilor la două minute. Da, mulțumesc, domnule președinte, bun venit, domnule ambasador. Voi trece direct la subiect, însă nu înainte de a felicita Brazilia pentru atitudinea uh, sa față de uh, relațiile uh, uh, economice, nu numai cu uh, țările din America Latină, dar și cu statele arabe. Uh, conform informațiilor pe care le-am primit uh, privind relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Brazilia, aceste relații uh, sunt de o importanță semnificativă și Uh, sunt sigur că toată lumea dorește ca uh, runda de la Doha să facă progrese. Nu uh, dorim ca acest ca, ca lucrurile să progreseze doar între Uniunea Europeană și Brazilia, ci și între Uniunea Europeană și uh, America Latină uh, în general. Dorim ca uh, cât mai mulți oameni să beneficieze de uh, slujbe decente, însă din punctul de vedere al Europei există încă multe probleme și aș vrea uh, ca strategia pe care noi o punem la, punem la punct să ne, rezolve, să ne ajute să rezolvăm uh, uh problemele uh, printre aceste probleme, accesul companiilor europene la uh, achizițiile publice din aceste state. Aș vrea să, de asemenea să subliniez că vorbim despre relațiile dintre Uniunea Europeană și Brazilia, dar ca parlamentar european Cred că trebuie să ne asigurăm de asemenea că relația dintre uh, Uniunea Europeană și America Latină uh, se bucură de același uh, succes. E clar că nu s-au făcut suficiente progrese, nu s-a avansat substanțial în ceea ce privește acordul între Uniunea Europeană și statele Mercosur. De aceea l-aș întreba pe domnul ambasador ce crede de... care crede că ar fi uh, direcțiile în care ar trebui să ne îndreptăm și dacă relansarea negocierilor cu Mercosur este posibilă care vor fi subiectele adoptate la summitul Uniunea Europeană-America Latină și la summitul Uniunea Europeană-Brazilia care va avea loc anul acesta. Da, mulțumesc domnule președinte și eu aș vrea să-i mulțumesc domnule ambasador pentru, pentru o uh, prezentare uh, deschisă și sinceră. Aș uh, aborda unul sau două subiecte uh, Poate că nu o să-mi poată răspunde la întrebări, însă ă, totuși vreau să le pun. E vorba de Doha și de faptul că trebuie să aducem la ă, masa negocierilor Statele Unite pentru că altfel nu vom avea niciun rezultat. Ce faceți în cadrul Mercosur pentru a contribui la aducerea Statelor Unite la masa negocierilor? Poate că nu o să vă placă ceea ce spun, dar Există o criză financiară adâncă în Argentina care creează probleme uh, uriașe în relația dintre uh, Uniunea Europeană și uh, Statele Unite. Italia este deosebit de afectată și aș vrea să vă întreb dacă aveți vreun comentariu legat de ceea ce se poate face în cadrul grupului Mercosur pentru că Europa trebuie să ia uh, o hotărâre în legătură cu impunerea sau nu de sancțiuni. Uh, în uh, ceea ce privește problema bioetanolului, unul dintre cele mai mari exporturi pe care le aveți Am primit uh, foarte multe scrisori, sunt sigur că și colegii mei uh, uh, primesc, sunt supuși unei presiuni din partea alegătorilor noștri îngrijorați de durabilitatea resurselor din Brazilia, ne puteți asigura că această producție de bioetanol nu afectează pădurea tropicală? Și care este problema cu soia, iarăși? Eu sunt pentru organismele uh, uh, modificate genetic, cred că reprezintă o soluție pentru hrănirea omenirii. Care este situația cu soia modificată genetic în Brazilia? Dat uh, fiind uh, constrângerile legate de timp, cred că ar trebui să ne limităm strict la două minute pentru intervențiile noastre. Christopher Fiala de la PPE. Mulțumesc, domnule ambasador. Aș vrea să mă refer la trei subiecte. Investițiile directe, produsele agricole și după aceea diversificarea comerțului. Vorbeați despre un sistem mai echilibrat al investițiilor între Uniunea Europeană și Brazilia. Aș vrea să fac următoarea observație. Lucrurile în clipa de față nu arată foarte bine, nu doar pe fundalul crizei economice. Eu reprezint aici Suedia în Parlamentul European, iar Suedia este unul din statele care se numără printre primii zece investitori din Brazilia și cred că acest lucru uh, va rămâne valabil și după criza economică. De asemenea, ne dorim să existe investiții ale Braziliei în Europa, dar aceste investiții directe se numără printre aspectele cele mai uh, pozitive ale parteneriatului economic. Cum vedeți dumneavoastră posibilitatea de a uh, se ajunge din nou la o situație în care investițiile europene să devină o prioritate? După aceea, în legătură cu produsele agricole, cafeaua, carnea de vită din Brazilia sunt uh, apreciate de mine, dar există și conflicte în relațiile comerciale dintre Brazilia și Uniunea Europeană. Cum uh, putem face ca aceste uh, produse agricole să poată fi uh, comercializate fără bariere fiscale Dumneavoastră ați vorbit de asemenea despre diversificarea exportului de produse agricole. Ce putem face noi în Europa pentru a putea beneficia uh, împreună de un asemenea comerț? Mulțumesc, Ianec Gladec. Două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, vă Uh, felicit pentru cuvintele pe care le-ați adresat domnului ambasador. Uh, găsim termene mai moderne decât recolonizarea. Apreciez foarte mult și intervenția președintelui Lula la Copenhaga, pentru că uh, el nu a venit să spună uh, ceea ce nu fac ceilalți, ci ceea ce trebuie să facă Brazilia. Și cred că este un exemplu demn de urmat. În legătură cu acest subiect al luptei împotriva schimbărilor climatice. Cum crede Brazilia că poate utiliza instrumentele comerciale, instrumentele tehnologice pentru a combate schimbările climatice. Să luăm două exemple. Dispariția pădurilor. Oare Brazilia dorește ca Uniunea Europeană să combată mai intens exportul ilegal de lemne din America Latină? pentru există uh, uh, exploatări forestiere care sunt ilegale. În al doilea rând, în ce privește uh, uh carburantul, considerăm că biocarburantul, agrocarburantul, ar putea să uh, contribuie la un moment dat la sporirea sărăciei populației. Oare nu trebuie Europa să uh, definească mai bine criterii uh, care să susțină agrocarburantul și aspectele legate de exportul de agrocarburant? Iar în ce privește medicamentele Uh, există uh, anumite restricții. Ce uh, așteptări aveți din partea Europei pentru ca asemenea restricții să dispară? Domnul Winkler este doua oară că PPE-ul intervine. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Voi respecta uh, această limitare. Uh, întrebarea mea nu necesită decât un minut. Dar uh, mulțumesc ambasadorului pentru informațiile uh, pe care ni le-a furnizat. Aș fi interesat de o problemă bilaterală, pentru că în intervenția sa aspectele multilaterale au prevalat Uniunea Europeană are un deficit comercial de aproximativ 11 uh, miliarde de euro în relațiile cu Brazilia. Protecția pieței în Brazilia se pare că este mai mare decât ne-am dori noi. Eh, domnul ambasador vorbește despre o perioadă de schimbări și despre o fereastră deschisă unor noi oportunități. Asta înseamnă oare și că barierele fiscale vor fi diminuate? Eh, care sunt aplicabile pieței braziliene și încă două secunde aș vrea să eh, subliniez ceea ce a spus vicepreședintele în legătură cu uh, uh, această situație despre care media spune doar că ar fi um, o exploatare mediatică a unei oportunități. Mulțumesc. Aș vrea să îmi spun că um, tatăl meu a fost președintele unei societăți uh, de mm, britanico-braziliene uh, și cred că ar fi foarte bucuros să vadă progresele care au fost făcute de către economia braziliană și i-aș aminti domnului Martin și altora că aceste progrese se fac uh, sub conducerea unui președinte de centru stânga. Ne întreb pe, uh, îl rog pe domnul ambasador să țină seama de faptul că uh, președintele delegației braziliene de la Uniunea Europeană trebuie să gândească și la o separarea intereselor între Brazilia și alte state. Thank you, Joe Higgins, GUE. Domnul Higgins, din partea GUE, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că orice concept de comerț între Europa și Brazilia trebuie să se bazeze pe aspecte legale. Când Ignacio da Silvia a venit la putere, uh, ne-am așteptat să existe o reformă agrară, dar există în clipa de față uh, o, un sentiment de decepție, de frustrare în legătură cu uh, faptul că nu s-au făcut progrese aici. Există în continuare o dispută în legătură cu proprietatea asupra terenului. Am văzut că există ferme mari și terenul pe care se cultivă soia, de asemenea ferme crescătorii de vite, dar există și oameni care în continuare nu pot să își lucreze pământul pentru că nu s-a efectuat această reformă agrară. Brazilia este privilegiată având uh, Amazonul pe propriul teritoriu și uh, o zonă întinsă de junglă care într-un fel asigură un echilibru al ecosistemelor. Dar uh, cum acționează împotriva uh, unor corporații europene care au un comportament uh, nociv vis-a-vis -vis de mediul înconjurător, destructiv la adresa mediului înconjurător. Se pare că undeva într-o regiune la vest de Rio de Janeiro au fost uh, intimidați localnicii și au fost prejudiciați prin uh, politicile acestor uh, companii transnaționale. Herbert Schulz, în minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ambasador, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezentarea efectuată. Aș vrea să introduc în discuție două aspecte uh, asupra cărora nu v-ați aplicat cooperarea regională și impactul asupra relațiilor comerciale. Cum apreciați relațiile dintre Uniunea Europeană și Brazilia în ce privește acea comunitate a zahărului și uh, uh, cum uh, vedeți impactul asupra cooperării uh, comerciale uh, prin impactul blocurilor comerciale care s-au creat? pentru că trebuie să ținem seama de ele în relațiile noastre comerciale. Mulțumesc, Luis Zaniaș. Luis? No? Okay. So we have, I'm, unfortunately we don't have time. Din nefericire, nu mai avem timpul pentru a da cuvântul și co- reprezentantului Comisiei. Uh, dar vor mai exista ocazii în viitor, deci dau cuvântul oaspetului nostru. Vă mulțumesc, domnule ambasador, aveți cuvântul, poate pentru 5 minute. <laughs> Well. You are very generous, please, Mr. please try, but I'll give you a few minutes more. It, Okay. Well, uh, I... 5 minute? Sunteți foarte generos. O să, o să fac tot posibilul. Dar mi s-au adresat foarte multe întrebări. Ah, e greu să le răspund în 5 minute. Aș avea nevoie de mult mai mult, dar mult mai mult timp, dar pot să vă ofer uh, informații suplimentare dacă doriți în scris. Vă pot trimite mai multe informații care ar putea reprezenta o contribuție suplimentară la această dezbatere. În ceea ce privește statele BRIC, în primul rând, uh, acesta este un proces în desfășurare. Eu am participat la prima reuniune BRIC la nivelul ministrilor de afaceri externe de acum câțiva ani, care a avut loc uh, în timpul adunării generale a ONU. De atunci, a avut loc acum câțiva ani, așa cum am, cum am spus, uh, un uh, dialog, dialogul și cooperarea uh, au evoluat treptat. Am avut deja o întâlnire la nivelul șefilor de stat și în continuare găsim puncte comune, interese comune. Bineînțeles, nu am început de la zero, fiindcă, iată, ne-am coordonat pozițiile în diverse foruri internaționale. Uh, Brazilia are o istorie de relații tradiționale cu toate țările BRIC. Iată, deci, cum spuneam, este un proces în desfășurare. Și acest lucru se va, se va, va continua și pe viitor. Interesele noastre legătură cu statele BRICS sunt foarte bine cunoscute. Citam în uh, ziarul financiar niște articole zilele trecute, deci iată, procesul este în desfășurare pentru toată lumea. În ceea ce privește cooperarea cu Uniunea Europeană și tehnologiile inovatoare. Ei bine, aici am uh, putea face foarte multe lucruri împreună. Unul dintre sistemele pe care le avem uh, în cadrul parteneriatului strategic îl reprezintă uh, un instrument de dialog privind știința și tehnologia, iar principalul domeniu aici îl reprezintă etanolul. Iar uh, etanolul uh, s-ar putea să Uh, discut din nou despre acest lucru, pentru că mi s-a mai adresat o întrebare privind etanolul, dar acesta este unul dintre produsele care au fost uh, dezvoltate în Brazilia în uh, ultimii 10 ani și care s-a dovedit de succes în schimbarea um, tiparelor de, cons- de consum energetic la noi în țară. Cred că aici este o oarecare neînțelegere în ceea ce privește despădurirea. Vreau să vorbesc aici despre acest lucru. Dacă vă uitați la harta Braziliei, vedeți, din păcate nu am o hartă la mine, dar Brazilia este de două ori mai mare decât Uniunea Europeană. Iar uh, producția de etanol uh, provine din uh, trestia de zahăr care este produsă în zonele de nord-est, în São Paulo. Iar uh, pădurea amazoniană este în partea de nord. Există o anumită distanță între, producți, între zonele de producție de etanol, trese de zahăr și uh, pădurea amazoniană care corespunde distanței dintre Roma și Moscova, ca să înțelegeți cum stau lucrurile. Deci nu au nicio legătură. Produse de bioetanol Uh, nu are nicio legătură cu despădurirea. Cum spuneam, uh, se produce din uh, strese de zahăr care nu se cultivă în pădure. Revin acum la întrebarea privind Doha. Am spus deja faptul că negocierile de la Doha trebuiau să fie o agendă de dezvoltare astfel încât principalul obiectiv uh, al acestora al acesteia este uh, contribuția la țările în curs de dezvoltare. S-a vorbit despre telecomunicații și uh, protecția drept, mărcilor registrate, drepturilor de proprietate intelectuală. Și un deputat din Spania a făcut referire la acest lucru. Brazilia Uh, are foarte multe investiții în domeniul telecomunicațiilor din partea acestor companii. Și dacă analizăm comparativ investițiile, ne vom da seama că Brazilia este una din țările care, primesc cele mai, care primește cele mai multe investiții din întreaga lume. Bineînțeles că dorim să registrăm o creștere în, în continuare, dar nu cred că există vreo problemă aici, fiindcă statisticile ne arată că investițiile privind diverse, din diverse domenii sunt în creștere în ultimii ani. Bineînțeles că există sectoare unde, în conformitate cu prevederile OMC, iar aceasta este direcția pe care o urmăm noi, trebuie să luăm în considerare specificitățile unor sectoare, pentru că acest lucru ține de, de dezvoltarea oricărei țări. Dar, acestea fiind spuse, nu cred că există probleme majore aici. Bineînțeles, în momentul în care acestea se ivesc, încercăm să le soluționăm uh, printr-un spirit de cooperare evoluțiile, evoluțiile în privire la Doha. Uh, am spus deja în discursul meu introductiv că Continuăm uh, dialogul în cazul uh, SUA, de pildă. Bineînțeles, trebuie ca toată lumea să fie prezentă la masa negocierilor, altfel nu are rost să, să încercăm să concluzionăm uh, aceste negocieri fără unul dintre principalii parteneri, cum ar fi SUA. Deci negocierile, dialogurile continuă, sperăm că până la urmă vom ajunge la bun sfârșit, fiindcă Întregul sistem comercial uh, va beneficia de pe urma acestor negocieri. În ceea ce privește Argentina și datoria externă, am înțeles că au început uh, să-și renegocieze această datorie. Cred că această întrebare ar fi mai potrivită pentru ambasadorul argentinian decât pentru mine. E bine, această țară uh, se confruntă cu anumite probleme aici. Chiar și în Europa, dacă analizăm situația din unele țări, ne dăm seama că că există că au depășit nivelul de îndatorare uh, în comparație cu PIB-ul mai mult decât, uh, decât este permis. Deci aici cred că principalul element reprezintă încrederea. Încrederea este o, un um, aspect de bază al relațiilor comerciale. În ceea ce privește bioetanolul, um, cred că am răspuns deja. Acum, um, în ceea ce privește soia, s-a ajuns la un compromis uh, în ceea ce privește principalele organizații pentru a, pentru a evita desplădurirea uh, cauzate de cultivarea de soia. Noi suntem multe principalii uh, exportatori de soia din lume și vreau să vă spun că la sfârșitul anului trecut uh, am constatat cu bucurie că cifrele cu privire la, la despădurire ne arătau faptul că că se înregistrase o scădere ceea ce înseamnă că eforturile noastre pentru combaterea despăduririi dau roade. Cu privire la Suedia, vreau să răspund la această întrebare uh, spunând că, într-adevăr, Suedia este unul dintre principalii investitori din cadrul Uniunii Europene și aici există foarte mult potențial. Uh, São Paulo este unul dintre orașele care se bucură de cele mai Um, multe investiții din partea Suediei. Avem foarte multe companii suedeze în Suedia, în uh, Brazilia. De fiecare dată când vorbesc despre economia braziliană, mă simt foarte bine, fiindcă noi am uh, uh, dovedit că facem eforturi susținute pentru redresarea economică și așteptăm o creștere de 5% anul acesta ceea ce înseamnă că instrumentele pe care le-am folosit, uh, inclusiv privind absorpția investițiilor, uh, dau rezultate. O să răspund în franceză la întrebarea care mi-a fost adresată în franceză privind uh, despădurirea și schimbările climatice. Cred că am, am dat deja un răspuns. În ceea ce privește produ- uh, producția de treste de zahăr, uh, de etanol, nu are nicio legătură cu despădurirea, bineînțeles. Pentru noi, uh, producția de etanol este în strânsă legătură cu combaterea schimbărilor climatice, fiindcă noi am dovedit deja acest lucru prin mai multe mijloace am dovedit că există efecte pozitive și aici vorbesc de Brazilia. Trebuie să facem o diferență foarte clară între uh, sistemele de producție a etalonului. Uh, iar în cazul nostru, vreau să vă spun că trestea de zahăr nu reprezintă o amenințare pentru că Aici avem același tip de producție pentru etalon ca și în alte țări și este mult mai productivă dacă, de pildă, facem o comparație cu între producția de etanol uh, Um, pe bază de trese de zahăr și pe bază de porumb, um, productivitatea este de șapte ori mai mare în cazul tresei de zahăr. Nu avem uh, nici subvenții de la stat, deci iată ne bucurăm de un produs foarte performant și care reprezintă un instrument de luptă împotriva poluării. Iată deci pentru noi și cum v-am spus deja, um, producția de etanol este la o distanță semnificativă de pădurea amazoniană. De aici trebuie să cunoaștem distanțele în Brazilia. În ceea ce privește medicamentele generice, a adresat o întrebare foarte pertinentă. Într-adevăr, am fost afectați odată de o problemă specifică în ceea ce privește exportul unui produs din India în Brazilia. Este vorba de sfârșitul anului 2008, iar noi dorim ca astfel de probleme să, să nu se mai repete. Pentru că există reglementări la nivel internațional care au fost acceptate în cadrul OMC. Există uh, faimoasa declarație Trips and, Trips and Health, iar uh, produsele acestea erau în tranzit în Europa. Veneau din India și aveau ca destinație Brazilia. Acestea au fost oprite în, în Europa, după care au fost trimite înapoi în India și nu au ajuns până la urmă niciodată în Brazilia. Iată, deci, această situație este anormală. Noi dorim ca regulile internaționale să fie respectate, iar ca aceste uh, produse Uh, care nu au nicio legătură, acest lucru nu are nicio legătură cu contrafacerea și așa mai departe, este vorba de produse generice și de un schimb legal între două țări în curs de dezvoltare. Domnul președinte, vă rog frumos, vă rog frumos să vă grăbiți, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție. Îmi cer scuze că trebuie să vă cer acest lucru, dar trebuie să ne respectăm uh, timpul alocat. Da, sigur, nicio problemă. Mulțumesc foarte mult. Uh, aș dori să uh, fac uh, o scurtă referire în ceea ce privește um, problema proprietății terenurilor. Bineînțeles că există probleme aici, nu putem să negăm acest lucru. Dar trebuie să știți, să vă gândiți la un lucru în momentul în care uh, studiați politicile Braziliei. Este vorba de modul în care acestea sunt percepute de populația braziliană. Iar acest lucru poate fi cuantificat ușor uh, din modul în care este perceput președintele. În ultimul an al celui al doilea mandat, uh, președintele de Silva se bucură de, sub, de sprijinul 80% din populație un lucru nemai întâlnit în istoria noastră. Și chiar dacă mai sunt lucruri de făcut, se mai pot aduce îmbunătățiri, um, măsurile luate de domnul președinte Lula de Silva se dovedesc foarte eficiente. Acestea fiind spuse, cred că trebuie să mă opresc aici, dar dacă doriți, sunt gata să vă mai ofer informații suplimentare privind uh, întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador, uh, că este prima oară când uh, va avem um, când vă avem în rândul nostru, dar acum mergem mai departe la reuniunea coordinatorilor cu ușile închise, astfel încât vă rog pe cei care nu participați la această reuniune să părăsiți sala cât mai repede.